5 texte, conform regulii 216, paragraful 4. Aceste raport, rapoarte sunt adoptate. Dacă există cel puțin 40 de membri care doresc să se organizeze un vot, atunci acesta se va organiza. Puteți uh, găsi aceste rapoarte și a, această comunicare a fost pusă pe ordinea de zi. Acum va urma o dezbatere cu subiectul justiția.